Good afternoon again. O după amiază bună tuturor. Deschid uh, sesiunea de după amiază a ședinței noastre de astăzi și mă bucur foarte mult să începem cu un schimb de opinii cu doamna Juliane Copner-Strauss, președinta în exercițiu a Consiliului privind prioritățile președinției austriece a Consiliului Uniunii Europene. Austria a preluat uh, președinția, cum știți, de la Bulgaria la 1 iulie. Iar acum suntem foarte curioși să aflăm de la dumneavoastră care vă sunt prioritățile, care este calendarul și pentru noi în Parlament, mai ales în Comisia Regii, Um, aspectele care ne vizează direct. Sunt sigură că ne veți răspunde tuturor întrebărilor, deoarece doamna Strauss a fost eurodeputată, cunoaște foarte bine procedurile și cunoaște atât și uh, năravurile bune, cât și pe cele rele aici în Parlament ca de obicei, îi dau de îndată cuvântul doamnei ministru pentru aproximativ 15 minute pentru declarația introductivă, după care, firește, continuăm cu sesiunea de întrebări, răspunsuri și observații din partea eurodeputaților de la Regi, începând cu coordonatorii. Doamnă ministru, aveți cuvântul. So, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președintă Mișailova, stimați reprezentanți ai Comisiei, stimați coordonatori, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, înainte de toate dați voie să scot în evidență faptul că am fost membră doar a Parlamentului austriac. Colega Köstinger, pe care am onoarea să o reprezint astăzi, a fost timp îndelungat membru al Parlamentului European și are multă experiență în acest domeniu. Eu, la ora actuală, sunt ministră în Austria pentru femei, familie și tineret. Și am aici onoarea de a prezenta prioritățile președinției austriece în numele doamnei ministru Köstinger. Vă trimit tuturor urările de bine din partea doamnei Köstinger. Dânsa a născut duminică un băiețel și familia ei îi merge excelent. Es wird Sie vermutlich nicht überraschen, dass der Firește, nu vă va surprinde faptul că prioritățile președinției austriece în cadrul politicii de coeziune se axează pe propunerile de politică după 2020, având în vedere rolul important pe care îl joacă în consolidarea um, coeziunii sociale, teritoriale și economice a Uniunii, mai ales având în vedere partea propusă de Comisia Europeană, care reprezintă aproape o trăime din suma totală pentru intervalul 2020-2027. Iată de ce politica de coeziune se numără și pe viitor printre principalele domenii de politică ale Uniunii Europene. Politica de coeziune reprezintă expresia comunității noastre de valori și solidarității trăite între statele membre. Nenumărate proiecte în toate statele membre și în toate regiunile uh, funcționează la fața locului și arată faptul că Uniunea Europeană poate în acest fel să devină vizibilă. Cetățenii o pot trăi. Fondurile structurale reprezintă un instrument important uh, care are o relație clară cu teritoriile, având în vedere accentul pus pe factori care promovează coeziunea, precum infrastructură, dobândirea de noi competențe. Iată de ce fondurile structurale au dus la atenuarea efectelor crizei în toate regiunile și au uh, ajutat aceste regiuni să facă față noilor provocări. Noi înțelegem că crearea că este de mare interes pentru toate regiunile și pentru toate țările, felul în care se vor structura condițiile cadru. Iată de ce noi eh, contăm pe contribuțiile variate ale diferiților actori interesați, cât și pe discuții aprofundate la Consiliu. Am eh, început eh, președinția cu obiectivul de a ne concentra pe acele aspecte necesare pentru a putea pregăti în timp util viitoarea generație de uh, programe de sprijin. Pentru ca pe viitor să evităm uh, amânările și tergiversările la care am asistat la începutul perioadei de programare. Propunerile comisiei referitor la simplificarea dezvoltării și executării programelor de sprijin, de asemenea, vor face obiectul discuțiilor trebuie să ajungem la o executare eficientă și simplificată a fondurilor europene. Simplificarea, de altfel, este o solicitare care vine din partea tuturor statelor membre, mai ales pentru a reduce povara administrativă atât pentru antreprenori cât și uh, pentru diferitele, diferiții beneficiari. Vorbim aici de condițiile de crearea unui cadru pentru fondul de coeziune care să fie aplicat nu doar la nivel tehnic, ci să devină de altfel un obiectiv politic central al acestei reforme. Eu sunt de părere că prin simplificare în ce privește punerea în aplicare a programelor de sprijin europene, vom putea consolida subsidiaritatea. Iată de ce deja pot să le mulțumesc uh, membrilor Parlamentului, membrilor Comisiei Regii, cât și tuturor raportarilor și raportorilor pentru efortul lor. Efortul dumneavoastră pentru simplificarea realizării viitoare a politicii de coeziune vor juca un rol esențial în viitoarele negocieri. După cum știți, deja la nivel tehnic există un schimb permanent între experții noștri. Obiectivul nostru este să identificăm cât se poate de repede punctele, posibilele puncte în comune pentru a putea atinge cât se poate de devreme rezultate. Stimate doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, obiectivul președinției noastre este ca în cadrul negocierilor de la Consiliu să înregistrăm cât se poate de mult progres. E clar, acest progres însă va depinde și de progresul din cadrul negocierilor la CFM. Suntem, prin urmare, conștienți de faptul că um, deplasările solicitate, reportările, disponibilitatea la compromis uh, a tuturor statelor membre care participă la negocieri, cât și a instituțiilor, um, sunt factori uh, esențiali pe care noi vom miza. Depindem de această disponibilitate față de compromis pentru a atinge obiectivul ambițios propus de Parlament și pentru a putea ajunge în acest fel la un acord cât se poate de, de vreme. Trebuie să vă spun că la nivel politic, Consiliul de Afaceri Generale va lua în calcul o întâlnire a ministrilor de coeziune în luna noiembrie. Stimate doamnelor și domnilor, pe lângă proiectele de negociere, dorim să asigurăm continuitatea între procesele interstatale în, în ce privește agenda teritorială și municipală pentru coeziune. Trebuie să discutăm despre dezvoltarea spațiului european. În cadrul președinției noastre ne vom concentra pe aplicarea acestor proiecte europene într-un fel care să ducă la atingerea rezultatelor. Pe 13 noiembrie este prevăzută o întâlnire a reprezentanților directoratelor generale. În această uh, întâlnire vom discuta despre intersecțiile care există la uh, nivel municipal și regional în Uniunea Europeană. pentru ca în acest fel să putem ajunge la o politică de coeziune cât se poate de eficientă. Vom uh, purta în continuare discuții la Consiliu referitor la inițiativele legislative. În acest sens uh, vom uh, face un schimb intens de opinii cu Parlamentul European și partenerii noștri. În următoarele șase luni vom fi o forță motrice pentru Uniunea Europeană. Ne asumăm rolul nostru de coordonatori mai ales de intermediar, uh, de facilitator. Uh, dorim să construim punți de legătură, ne-am pregătit bine, ne-am stabilit obiective și avem încredere că vom reuși să atingem aceste obiective împreună cu partenerii europeni. Drept dovadă a tăriei democrației europene, văd uh, aici rolul de colegiuitor al Parlamentului European. Parlamentul European reprezintă dreptul de codecizie al jumătate de uh, al 500 de milioane de cetățeni în Europeană. Cu doamna Köstinger, care a fost membru al acestei instituții, aveți un partener care este cât se poate de conștient de rolul central al Parlamentului European și eu, în următoarele două luni, ca substitut voi încerca să îndeplinesc cât se poate de bine acest rol. Stimată doamnă președinte, stimate doamnelor și domnilor eurodeputați, Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și mă aflu acum la dispoziția dumneavoastră pentru schimb de opinii și pentru întrebări pe care am să le răspund în cât se poate de bine în numele doamnei Köstinger. Vă mulțumesc. Thank you, Madam Minister. Now we will... Mulțumim, doamna ministru. Acum uh, începem cu întrebările coordonatorilor. În primul rând, domnul Van Nistelrooy. Ce vești bune ne-ați adus! Cum se numește fiul doamnei Köstinger? Johannes. Oh. Un background creștin foarte frumos. Vă rog să-i transmiteți urările noastre ale tuturor. Îi doresc multă fericire și să sperăm că totul va merge cum își dorește familia. Ați preluat președinția Consiliului de la Bulgaria și uh, e clar că s-au făcut multe. Practic, sunteți la o viteză de croazieră. Uh, cum ați spus, e vorba de regulamentele generale și trebuie să preluați uh, tot ce ține de CFM, Ați spus că veți accelera uh, progresul pe negocierea pachetului. S-ar putea spune că s-ar putea să avem în noiembrie o întâlnire și m-am uitat la aceste 40 de pagini de activități propuse și nu am găsit prea multe despre coeziune. Ca să fiu foarte sincer, ne puteți spune oare ceva mai multe? Există o propunere de o conferință interministerială informală despre co- coeziune sau cumva e o tematică mai generală? A avut loc o întâlnire GAC și vă întreb pentru că noi aici avem o lungă tradiție de a participa mm, prin intermediul Comisiei Regii la astfel de evenimente și la fiecare președinție avem, obținem un acord uh, al Consiliului dacă suntem invitați uh, la astfel de schimburi. Am avut o astfel de întâlnire de mare succes la Sofia cu câteva zile. Dacă ne puteți da detalii mai concrete pentru această conferință de pe 13 noiembrie și care e rolul Parlamentului aici? Vorbiți despre întregul Parlament. Suntem Parlamentul, așa? N-am găsit nimic nici despre strategia pentru Alpi. În cadrul tematicii macroregiunilor. Poate ne puteți clarifica și acest punct. Și ultima observație din partea mea, am fost în măsură uh, să fiu prezent uh, joia și vinerea trecută la Innsbruck uh, pe o tematică de inovație la nivel de regiuni și în Austria, dar și în alte regiuni care au fost reprezentate la acest eveniment. Absorpția fondurilor noastre nu e ceva ce ține de trecut, ci se vorbește despre o Europa mai verde, de startup-uri, noi tehnologii, uh, deci banii se îndreaptă către economia reală. Am văzut uh, centrul uh, computațional Quantum de la Innsbruck și dezbaterea de acolo a fost că, da, se cheltuie o parte din bani de la UE prin orizont 2020, dar și companiile trebuie să participe. Dacă comparați cu ce se întâmplă cu Israel, China sau Statele Unite, noi practic uh, oferim doar o mică picătură. Uh, E nevoie de mai multă concentrare. Putem face aceleași lucruri peste tot, dar în politica regională există uh, această abordare a specializării inteligente. Haideți ca avangardiștii să uh, coopereze mai bine, să-i susținem pe aceea, pentru că Europa nu are nevoie doar de viteză, ci și de spațialitate. Poate ne puteți spune care e filozofia dumneavoastră Însă programul dumneavoastră de lucru e mai subțire pe latura politicii de coeziune. Se leagă cumva de surpriza invitării sau neinvitării Parlamentului? Mulțumim! A fost coordonatorul PP, era acum are cuvântul doamna Cre, coordonator din partea SND. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. E o plăcere să vă cunoaștem astăzi. Firește, ați vorbit pe bună dreptate de faptul că domeniul politicii de coeziune este unul din cel mai importante domenii de activitate. Parlamentul decisese să lucreze cât se poate de repede. Da, firește, fără ca calitatea să aibă de suferit. Deocamdată, calendarul nostru sperăm să putem termina pe finele anului și în acest an să mai organizăm unul sau două triloguri. Cum apreciați să inițiem de pildă în decembrie ceva, aveți un mandat sau o mai degrabă batem apa în piuă? Pentru că am putea să nu ne grăbim cum ne grăbim și să ne lăsăm mai mult timp la dispoziție. Ar fi bine așadar să știm, ar fi util să vedem dacă într-adevăr președinția este pregătită să vină la un trilog real. Și permiteți-mi o întrebare. Nu ați abordat degeaba cadrul financiar multianual? Nu putem finaliza niciun regulament în politica de coeziune, e clar, dar îmi amintesc că Austria a spus cât se poate de clar că, într-adevăr, Austria ar putea, ar dori să primească cât se poate de multe fonduri, însă nu ar mai dori să contribuie. Deci, uh, nu mai vorbim de reacția la propunerile lui Oettinger, ca să nu mai vorbim și de a da curs recomandărilor Parlamentului. Ne puteți spune ceva nou în acest sens? Pentru că, firește, are un impact considerabil al pol- asupra politicii de coeziune. Ați spus că reprezintă cam o treime din totalul bugetului, însă la politica de coeziune avem de a, de a face cu tăieri de 10%. De a face, deocamdată așa sunt prevăzute în propunerea Comisiei. Și asta înseamnă deja o o provocare suplimentară și pentru acele politici care nu au nimic de a, de a face așa la prima vedere cu politica de coeziune, precum protecția mediului, inova, eh, inovare, cercetare, digitalizare, toate care însă sunt finanțate de la politica de coeziune. Asta înseamnă că acea tăiere de 10% e una semnificativă. Aș vrea să știu eh, dacă există evoluții recente aici. Mulțumesc! Mulțumim pentru RCR, doamna Tomașici. Gospođo ministrice, jedno jako, jako kratko. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O, do- doamna ministru, o întrebare foarte scurtă. Noile state membre epuizează fondurile europene mai repede decât era prevăzut. Veți incita noile state membre să utilizeze mai mult și mai rapid mijloacele financiare uh, Eh, ce provin din eh, fondurile europene, domnul Van eh, Mittenburg pentru ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. O salut pe doamna ministru. Vă mulțumim pentru flexibilitatea de a o fi înlocuit pe colega dumneavoastră. Îi urăm și noi toate cele bune doamnei Köstinger pentru bebelușul ei. Am parcurs programul președinției austriece și, surpriză mare, am văzut termenul subsidiaritate că apare cel puțin uh, de 10 ori. În timp ce termenul coeziune apare că nu apare chiar deloc. Prin ce principiul subsidiarității e cel care va prezida președinția dumneavoastră. Organizați și un mare eveniment pe tema asta. Are vreo legătură cu aspectele ce țin de politica de coeziune sau cu reforma structurală? Uh, ce se întâmplă? Aștept cu mare interes răspunsul dumneavoastră, pentru că subsidiaritatea, da, e bine și frumos, dar eu nu cred că e soluția pentru problemele europene. Doar să lansăm termenul subsidiaritate, mai ales uh, cu problemele de azi. E nevoie mm, de mai multă coeziune decât oricând în Europa. Iată prima mea întrebare. A doua întrebare se leagă de procesul de negociere. Și aici citez din documentele dumneavoastră, ați dori uh, să aveți o negociere rapidă și eficace pentru a, a preda la sfârșitul anului președinției române un pachet solid. Ce înseamnă asta? Care sunt propunerile pe care vreți să le închideți? E vorba de mecanismul transfrontalier care să rezolve obstacolele administrative și juridice într-un context transfrontalier? Ce înseamnă asta? În ce privește propunerea Comisiei de a proteja bugetul Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate uh, la nivel de respectarea statului de drept. La Consiliu va interveni, cred, o dezbatere foarte vie pe astfel de temă. Iar ca președinția austriacă ar fi util să faceți un pas înainte, așa cum ați spus și dumneavoastră, prin intermediul documentelor, să predați uh, președinției române un pachet uh, într-o stare cât mai avansată. Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Acum domnul Papadimulis din partea GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, cele mai sincere felicitări și din partea noastră pentru uh, Uh, nașterea băiețelului doamnei Köstinger, dar vreau de îndată să intru în uh, miezul problemei. Am citit zecile de pagini cu obiectivele președinției austriece și nu am văzut nimic despre coeziune. Nici măcar nu e utilizat cuvântul. Nu mi-amintesc să-l fi întâlnit nici măcar o dată. Am ascultat cancelarul când acum câteva zile în plenară uh, a vorbit. El la niciun moment dat nu a invocat măcar acest termen. La pagina 14, ba da, pardon, la pagina 14, vă mulțumesc, domnule Van există unica referință din text. Deci, uh, impresia mea se confirmă, în timp ce subsidiaritatea e repetată într-una într-una. De unde întrebarea mea? Parlamentul spune nu trebuie prevăzută nicio reducere, nicio centimă de euro de la politica de coeziune. Cum percepeți dumneavoastră aceste lucruri? Pentru că în anii din urmă am văzut că inegalitățile nu fac decât să se adâncească în Europa, la nivel regional sau social. Sunteți pentru sau împotriva poziției adoptate de Parlamentul European? Apoi, aflu că Austria, ca stat membru al UE, se opune propunerii Comisiei Europene care vorbește de o tăiere de 10% a politicilor de coeziune. Nu sunteți de acord pentru că vreți tăieri încă și mai mari decât propunerea Comisiei? Ne spuneți că veți organiza o întâlnire în luna noiembrie. Ce propunere veți face la această întâlnire din partea președinției austriece? Avem nevoie de răspunsuri clare, deoarece Comisia pentru Afaceri Regionale, doamnă ministru, indiferent de apartenențele politice, Comisia în Asamblei își dorește o consolidarea politicii de coeziune. Noi apărăm politica de coeziune și nu dorim în niciun caz um, slăbirea acestor politici. Ați auzit coordonatorii, PPE, SND, ALDE, fiecare au spus același lucru și aș dori uh, uh, un răspuns și niște lor de poziții foarte clare din partea dumneavoastră, pentru că în acest limbaj vag avem noi senzația că nu faceți decât să încercați să câștigați timp înainte de a preda președinția României. De Mulțumesc! Uh, doamnă președintă, vă urez bun venit, doamnă ministră, la, comia, la Comisia Rege. Am avut deja ocazia astăzi să facem uh, un schimb de opinii la Comisia FAM și din partea mea felicitări doamnei Köstinger nu ați preluat un domeniu deloc simplu pentru următoarele două luni și vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici. Politica de coeziune este unul din uh, domeniile cele mai ample și mai complexe. Iată de ce nu pot decât să mă alătur colegilor mei. Am fost uh, surprinsă și dezamăgită de faptul că în programul președinției austriece uh, se regăsesc doar șase rânduri, șase rânduri referitor la domeniul politicii de coeziune. Astăzi, la comisie, nu ați amintit uh, motoul uh, președinției și anume Europa care protejează, dar poate e un moto bun pentru dumneavoastră, însă avem impresia că această Europa care protejează în uh, politica Austriei presupune concentrarea președinției pe câteva domenii și anume protecția frontierelor externe, migrație, apărare și lipsește în mod răsunit, răsunător priorități în domeniul protecției lucrătorilor, uh, protecției sociale, dar și în ce privește politica de coeziune Iată de ce trec direct la prima întrebare. Parlamentul European cere în cadrul CFM asocierea bugetului european la un obiectiv de 30% de mediu. Comisia a propus un obiectiv de 25%, care este poziția guvernului federal austriac. Știm că acest guvern, cum a spus deja colega Crel, în domeniul bugetului UE în sine, da, am să fiu aici prudentă, are o poziție mai restrictivă care, după părerea noastră, e uh, poziția, o poziție care nu respectă poziția neutră pe care ar trebui să o aibă intermediarul uh, în calitate de președinte. Și ați venit cu o propunere care e sub propunerea comisarului Oettinger. Deci Austria joacă rolul unui stat care blochează acum uh, progresul. Deci pe de o parte cereți un buget mai redus al Uniunii Europene, însă pe, în același timp doamna Köstinger cere păstrarea uh, subvențiilor agricole la același nivel, cel puțin. Nu știu, mi se pare o formă de populism, dar poate ne puteți da explicații actuale, așa cum a cerut și colega Cărel. Sunteți de asemenea ministră pentru femei, iar eu sunt uh, răspunzătoare pentru domeniul uh, de gen. Uh, în Comisia Regii, în acest domeniu noi suntem îngrijorați că regulamentul prevederilor generale referitor la fonduri a pierdut principiul egalității și combaterii discriminării. Aș vrea să știu cum se va face integrarea dimensiunii de gen, ca până acum în politica regională, în politica de coeziune, trebuie să rămână și pe viitor o dimensiune orizontală cum veți extinde această viziune în plus și în aprofundarea parteneriatelor. Cred că în ultima perioadă integrarea autorităților locale, regionale, al partenerilor sociali și a societății civile în planificarea executării și evaluarea fondurilor structurale a jucat un rol important și aș vrea să știu care e poziția dumneavoastră în acest sens și ce pași veți lua pentru a uh, amplifica și aprofunda principiul parteneriatelor. Sunt um, un pic îngrijorată în cele șase rânduri uh, din programul uh, președinției. Ați abordat și problema simplificării. Simplificarea sună bine, în principiu. Noi, verzii, suntem pentru simplificare, însă există întotdeauna riscul că cu simplificare să să se piardă principii politice importante, după cum am spus, principiul legalității de gen și principiul combaterii discriminarității. De asemenea, subsidiaritatea a fost amintită drept uh, prioritate cu numărul 2 și sub umbrela acestui uh, cuvânt uh, care sună atât de bine, da, mai multe drepturi pentru regiuni, da, nu avem nimic împotrivă, însă avem impresia că dacă privim programul guvernului austriec, uh, austriac, în spatele uh, sloganului uh, subsidiarității se ascunde un fel de renaționalizare și pentru politica regională, dar nu numai. Iată de ce vreau să vă întreb dacă dumneavoastră nu considerați că există deloc acest pericol și că, de fapt, um, subsidiaritatea reprezintă doar pur și simplu uh, un retransfer al principiilor, al uh, competențelor, îmi cer scuze, înspre nivelul regional și local. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Am două înscrieri la cuvânt pentru alte întrebări. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Așadar, vom continua deci cu aceste două intervenții. Domnul Schmidt, doamna Schmidt. Mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă ministru, mă bucur că avem uh, astăzi ocazia să facem un schimb de opinii. Vă urez bun venit, un bun venit călduros. Vă mulțumesc pentru informații și sunt convinsă că nu e deloc o sarcină ușoară să fiți astăzi aici și să o înlocuiți pe Elisabeta uh, Köstinger într-un domeniu atât de amplu. Vă mulțumim așadar pentru disponibilitate. Fondurile de coeziune sunt fonduri care ajung direct la cetățenii noștri și pe care le percep fiecare cetățean. Iată de ce sunt atât de importante. Știm cu toții și s-a amintit deja care sunt provocările, subiectele dificile care trebuie uh, să facă obiectul eforturilor noastre pe viitor, uh, în următoarele luni. S-a discutat deja, s-a amintit cadrul financiar multianual, am două întrebări tehnice referitoare la propunerea comisiei. Până acum, rata de cofinanțare a fost calculată de, legată de PIB-ul pe cap de locuitor, însă, după părerea mea, ar fi necesar să facem un schimb de paradigmă. Uh, și să ne gândim să ținem cont de consecințele crizei migratorii, șomajului în rândul tinerilor, schimbărilor climatice și așa mai departe. Iată de ce te întreb cum, ce părere ai față de această reorientare a Comisiei și crezi că ar putea să beneficieze de sprijinul majorității la Consiliu? A doua întrebare. Fondurile de coeziune, tot după propunerea Comisiei, ar trebui să fie legate de un fel de condiționalitate, și anume uh, apărarea statului de drept. Aici există state membre care au afirmat că ar avea o problemă cu această propunere și mă întreb așadar dacă există vreo șansă să se concretizeze, dacă există o majoritate care putea sprijini propunerea. În ce privește CFM-ul și în calitate de membru al Comisiei de Control Bugetar, care adesea e în deplasări și care a vizitat proiecte finanțate din fondurile de coeziune, am uh, putut să informez propunerea mea personală referitor la propunerea colegului Oettinger și cred că poate fi posibil, da, să facem economii pe aici, pe acolo, fără a fi nevoie să uh, se suplimenteze suma inițială, însă cred că o simplificare a uh, fondurilor uh, a perioadei de programare e posibilă, dar încă o dată spun, fondurile de coeziune sunt uh, efectul pe care statele membre îl simt direct acasă, iată de ce sunt atât de importante. Vă mulțumesc, domnul Monscur are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumim de asemenea pentru uh, discutarea în privința celor 15 linii de orientare ale președinției austriece. În uh, decursul președinției uh, uh, austriece se va discuta despre cadrul financiar multianual, iar vremurile sunt departe de a fi ușoare. Pe de-o parte, Brexitul și uh, mm, criza migratorie și apoi um, uh, deficitul bugetar. Dar momentul este decisiv pentru construcția europeană și pentru viața celor 560 de milioane de cetățeni europeni. Ați reamintit în intervenția dumneavoastră faptul că politica de coeziune este instrumentul principal de investiție în creștere, ocupare și dezvoltare în Uniunea Europeană. Și este oglindirea întru totul a solidarității dintre state și regiuni, un principiu fundamental al construcției europene. Fără politica de coeziune, inegalitățile dintre regiuni nu ar face decât să sporească lăsându-i pe concetățenii noștri din regiunile cele mai defavorizate, um, precum cei din um, teritoriile de peste, de peste mare, lăsându-i deci de unii singuri. Dar în cadrul financiar multianual, din păcate, au scăzut extrem de mult uh, sumele acordate politicii de coeziune ne dezamăgește acest lucru, dar chiar mai mult. Pur și simplu nu înțelegem de ce s-a uh, făcut această schimbare, pentru că aceste fonduri sunt extrem de importante pentru regiunile noastre. Politica de coeziune nu poate fi variabila de ajustare a următorului cadru financiar multianual. Contăm pe simțul dumneavoastră al răspunderii astfel încât negocierile dintre Consiliu și Parlament să ajungă la un acord ambițios în ceea ce privește următorul CFM. Stimată doamne președinte, puteți conta întotdeauna pe cooperarea din partea noastră, dar și pe hotărârea noastră de a menține politica de coeziune solidă și pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Iată, deci, ultimele două intervenții cu observații și întrebări din partea membrilor Comisiei Regii și a coordonatorilor grupurilor politice. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră și am să încerc uh, să vă răspund în parte la pachet, pentru că o parte din întrebările dumneavoastră se suprapun. În ce privește participarea Parlamentului European la la întâlnirea din noiembrie la nivelul Consiliului, care se va organiza la nivelul Consiliului de Afaceri Generale, e vorba de o întâlnire care se va organiza cu miniștrii care au coeziunea în portofoliu iar deocamdată nu sunt uh, planificate întâlniri ulterioare. Firește, informații vor veni pe parcurs. Știți că ne aflăm într-o nouă etapă a negocierilor. Negocierile au început pentru intervalul 2021-2027 și fiecare instituție are propriile reguli în acest sens. După care a existat o întrebare referitoare la triloguri. Firește, nu va exista un mandat pe ansamblu, însă s-ar putea să existe un mandat uh, pe anumite părți. În ce privește care a fost întrebarea intermediară? Doamna Kell. Și atunci, despre ce părți vorbim care vor primi un mandat? Da, va trebui să vedem după aceea. După care, întrebarea referitoare la moto, Europa care protejează, cu o Europa care protejează. Vreau să atrag atenția în mod cât se poate de explicit că nu e vorba aici de faptul că ar trebui să protejăm migrația ilegală, ci e faptul că acest moto vine din, uh, e motivat de noul context uh, cu care ne vedem confruntați, marcat de terorism, radicalizare, dar și de consecințele conflictelor uh, militare din vecinătatea noastră. Și e vorba de asemenea de promovarea concurenței internaționale, cât și de schimbările climatice și asta intră aici mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității prin migrație, integrare și adaptări uh, la schimbările climatice. În acest sens ar trebui firește să se ia în calcul luarea unor măsuri în cadrul politicii de coeziune care ar juca un rol important. O parte din dumneavoastră m-au întrebat în repetate rânduri uh, să, sau m-au rugat în repetate rânduri să scot în evidență perspectiva Austriei. Eu mă aflu aici în calitate de reprezentant al președinției austriece, de președinte a Consiliului. Cu alte cuvinte, nu vom vorbi acum de interese naționale, ci vom vorbi de interese ale Consiliului. Acum, subiectul finanțării, de asemenea, a fost adoptat în repetate rânduri. CFM-ul este la ora actuală urmărit de colegul Blume la uh, Consiliul de Afaceri Generale. Rămâne așadar uh, să urmărim de aproape aspectele orizontale, mai ales în ceea ce privește uh, proiectele, noile propuneri legislative. După cum vă spuneam, colegul meu Blume Uh, se află la cârma Consiliului de Afaceri Generale. După întâlnirea Consiliului pe care se află pe ordinea de zi CFM-ul, uh, colegul Blume se va întâlni cu reprezentanții Parlamentului și conform procedurii obișnuite, președintele Tajani va avea ocazia să se adreseze în cadrul Consiliului direct șefilor de stat și de guvern după care strategia Uniunii Europene pentru spațiu alpin, cât și strate- mac- strategiile macroregionale. S-a discutat despre un model inovator al parteneriatelor multinivel pentru promovarea dezvoltării, care a fost uh, de pildă uh, pus în aplicare în spațiul alpin și uh, spațiul danubian din Austria, cu sprijinul instituțiilor europene și a Comitetului Regiunilor, un proiect uh, util care ar trebui continuat. După care am primit întrebarea referitor la încotro sau unde ar trebui să se uh, centreze politica de coeziune. Cred că răspunsul e clar. Politica de coeziune ar trebui să se să țintească acele regiuni uh, și um, țări care sunt cele mai sărace. În ce privește mecanismul pentru rezolvarea problemelor transfrontaliere, aici există o propunere interesantă din partea Comisiei Europene, care este firește necesară pentru regiunile de frontieră, la ora actuală sună destul de complicată. Și suntem dispuși să discutăm uh, cu, raportori, cu raportorul în următoarele zile la Bruxelles. Și cred că în acest fel am răspuns la toate întrebările. Nu, nu. Dimensiunea de gen. Aici? Da, întocmai. Vreau să vă spun că obiectivele orizontale nu au fost în niciun caz pierdute, nu au dispărut. Aceste obiective au fost integrate în criteriile de selecție ale proiectelor, nu au fost uh, eliminate deloc. Și principiul uh, parteneriatelor va continua. Există un cod de conduită pentru parteneriate, pentru intervalul 2014-2020, acesta rămâne și pe viitor în vigoare. Și dacă tot uh, m-ați uh, întrebat și dacă am discutat și la Comisia FAM, doresc să scot în evidență faptul că tocmai egalitatea de gen este un subiect foarte important și care trebuie să devină, să joace un rol prioritar în Uniunea Europeană, la nivel european. Nu există o strategie în acest sens și ar trebui să existe o strategie pentru egalitatea de gen s-a dus în discuție și subiectul subsidiarității. Europa și noi suntem europeni, se află aici pentru a rezolva problemele de amploare, astfel încât cetățenii să se simtă în siguranță în Europa, să se simtă europeni, dar cu siguranță anumite probleme pot fi rezolvate mai bine la scară mică. Iată de ce ne concentrăm pe subsidiaritate. Mulțumesc. I, I know. Uh... Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Voi da acum uh, cuvântul colegilor pentru câteva observații și comentarii pentru că discuțiile din comisia noastră de astăzi sunt foarte importante. Noi vrem să ne planificăm calendarul până la alegerile europene și încercăm, sinceră să fiu, să facem minuni, așa cum spunea un coleg mai devreme. E foarte important pentru noi să aflăm care este poziția președinției austriece. Îi voi da cuvântul, deci, doamnei Crel și apoi domnului Van Nistelrooy. O observație și o întrebare. Observația. Cred că e pentru prima dată de când discutăm de coeziune în uh, procedura de codecizie că când uh, o președinție nu ne invită la o discuție generală. Îmi cer scuze, dar poate sunt eu surprinsă, dar e neobișnuit. Îmi reformulez întrebarea inițială. Vede președinția austriacă posibilitatea ca propunerile Parlamentului European referitor la cadrul financiar multianual să uh, fie luate în calcul și să contribuie în acest fel la găsirea unei soluții cât se poate de repede la Consiliu? Thank you very much. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru uh, răspunsuri. Da, reacția mea este foarte asemănătoare cu cea doamnei Crel. În trecut, uh, toate schimburile de opinii au fost urmate de o, participa- de o invitație de a participa la Consiliu. Eu am fost uh, la propria mea inițiativă la Consiliu săptămâna trecută, la întrunirea ministrilor. Dar aș vrea să știu și eu cum vă organizați, de fapt. Pentru că, până la urmă, trebuie să gestionați această comunicare la urma urmei. Da, știu că nu um, luați în brațe politica de coeziune întru totul. De altfel și noi în țările de jos avem cam aceeași poziție. Dar uh, cu câțiva ani de zile în urmă, orașele uh, olandeze au uh, făcut presiuni și până la urmă toată lumea a fost mulțumită. Încă o dată, aș vrea să știu unde este invitația din partea președinției austriece pentru participarea noastră la lucrările Consiliului. Domnul Papadimonis. Stimată doamnă ministru, Recunosc că este pentru întâia oară când mi se întâmplă să văd o președinție care pur și simplu închide ușa dialogului cu Parlamentul. Este aproape jignitoare această atitudine. Deci o președinție care până la urmă nu spune mm, cum privește anumite mm, lucruri foarte importante. Deci, cum percepeți dumneavoastră poziția Parlamentului în ceea ce privește poziția, uh, politica de coeziune în cadrul CFM? Nu ne-ați dat practic niciun fel de răspuns, ne-ați uh, trimis către un coleg care, de fapt, nu este alături de dumneavoastră astăzi. Până la urmă, dumneavoastră sunteți prezentă astăzi aici și v-am rugat să ne precizați, de fapt, cum vedeți poziția Parlamentului European este pentru întâia dată că mi-e dat să văd o asemenea atitudine jignitoare din partea unei uh, președinții uh, a Consiliului și care refuză comunicarea cu Parlamentul. Iată, deci, o preocupare foarte emoțională până la urmă în ceea ce privește politica de coeziune a viitorului. Toți colegii din comisia mea sunt uh, foarte implicați în chestiunea politicii de coeziune și tocmai de aceea cu toții de la Comisia Regii ne așteptăm la un adevărat schimb de opinii cu dumneavoastră. Vă rog să transmiteți aceste mesaje și colegului dumneavoastră și dacă puteți, răspundeți măcar la unele observații acum. Da, înțeleg firește că există întrebări ulterioare referitor la toate aceste puncte, dar după cum am spus deja, CFM-ul e în continuare în negociere eu mă aflu aici ca reprezentanta a președinției. Iată de ce. Nu vreau să discut despre sensibilități naționale când vine vorba de acest subiect. Firește, trebuie să avem grijă ca CFM-ul să fie negociat cum trebuie și în acest fel să se știe câți bani sunt disponibili pentru CFM pentru ca în Firește, în acest fel, uh, politica de coeziune să poată beneficia de fonduri adecvate. Revin la întrebarea dumneavoastră, doamnă Crel, în ce privește întâlnirea din noiembrie, e vorba de un Consiliu pentru Afaceri Generale. Asta înseamnă că e un Consiliu formal, nu e un Consiliu informal, iar la un Consiliu formal se prevede participarea doar a miniștrilor după care, firește, ne uh, vom direcționa toată energia în, uh, spre această întâlnire formală care va avea loc cu participarea ministrilor în noiembrie. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Iată, deci, uh, schimbul de opinii cu reprezentanta președinției austriece. Sper că Ați uh, avut ocazia să începeți uh, trialogul pe anumite dosare cel puțin, dar cine știe, poate încă nu. Încă o dată vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la lucrările noastre. Toate cele bune uh, colegei dumneavoastră, felicitări încă o dată pentru noul născut și sper că vom avea parte de un dialog constructiv cu președinția austriacă. Încă o dată vă mulțumesc. Continuăm acum cu ordinea noastră de zi. Următorul punct fiind Punctul 9. În data de 29 mai anul curent, Comisia Europeană și-a, și adoptat noua propunere în ceea ce privește noul Fond Social European Plus, FSE Plus. this morning. It was this morning. Okay, I'll try again. Mai încerc încă o dată. Deci am ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba despre discuțiile, de, un, de fapt un prim schimb de opinii pe marginea avizului nostru privind Fondul Social European Plus. Comisia Europeană a adoptat în 29 mai propunerea sa pentru un nou FSE+. În data de 11 iunie, președintele a trimis această propunere către Comisia Ocupare și Afaceri Sociale, iar Regi este una dintre comisiile competente pe, pentru redactarea unui aviz. Doamna Breso, a pregătit uh, primul um, punct de vedere pe marginea acestui aviz pentru ședința noastră de astăzi. Vom avea deci un schimb de opinii pe marginea acestui aviz. Raportoarea își propune să-și prezinte proiectul de aviz în 3 septembrie, iar votul va avea loc la una din întrunirile din octombrie sau la începutul lui noiembrie, dar cred că în octombrie. Comisia Ocupare își va adopta raportul final în data de 27 noiembrie. Dau acum cuvântul doamnei Breso. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ți am amintit, e valabil un pic pentru toate rapoartele. E, există un raport, există o problemă referitoare la timp timpul ne presează, raportorii fac presiuni pentru a înainta cât se poate de repede. Noi, firește, suntem uh, legați de calendarul Comisiei Ample. Eu deja i-am atras atenția raportoarei din Comisia Competentă pe Fond că ar fi bine să ne putem coordona între regulamentul general și regulament reglementările diferitelor fonduri. Prin urmare, noi am început să lucrăm, însă calendarul ni se pare mult prea strâmt, pentru că nu mi se pare posibil să, accept, să adoptăm înainte reglementarea fondurilor individuale, după care regulamentul general. Și spun asta și raportorilor noștri pentru uh, regulamentul dispozițiilor comune. În ce privește Fondul Social European, știți că e instrumentul principal al Uniunii Europene pentru a promova ocuparea forței de muncă, pentru a ajuta cetățenii să găsească un loc de, bun, de muncă mai bun, pentru a investi pe scurt în capitalul uh, uman, în resursele umane europene. Propunerea care a fost adoptată de comisie prevede ca, dincolo de Fondul Social European, să se integreze în Fondul Social European plus fondul uh, și inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, programul pentru inovare și ocuparea forței de muncă și programul de inovare al Uniunii în domeniul uh, sănătății. E vorba de mai multe fonduri dar reunite în cadrul unui singur regulament. După cum spuneam, Fondul Social European Plus se încadrează într-o serie de fonduri structurale care împreună reprezintă fondurile europene structurale și de investiții și care uh, fac obiectul reglementării comune a dispozițiilor comune. Ne aflăm așadar într-un sistem de cutii, practic, uh, închise unele între altele. Iată de ce calendarul de aprobare trebuie să dea dovadă de prudență. Eu uh, am să afirm înainte de toate că Fondul Social European trebuie să joace în continuare un rol cheie pentru crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și în promovarea incluziunii sociale, mai ales pentru grupurile defavorizate, pentru tineri, pentru șomerii pe termen lung, pentru acele persoane cu dezabilități. Se va așadar aceste priorități. De asemenea, trebuie recunoscută importanța dobândirii de competențe pentru specializarea inteligentă. E vorba de unul din principalele noastre proiecte, cât și celălalt subiect care se numără în liniile strategice indicate de comisie. Vorbim aici de durabilitatea de mediu, schimbările climatice și așa mai departe. Spuneam că toate politicile de sustenabilitate de mediu se încadrează pe doi vectori importanti, printre care se numără firește și uh, programul uh, pe baza căruia Fondul Social European trebuie să construiască programe de învățare, de formare, care să vizeze mai ales formarea în aceste domenii unde Fondul uh, European de Dezvoltare Regională trebuie să investească, cât și celelalte fonduri europene. Bineînțeles, va fi important ca această inițiativă de pregătire și formare să vizeze tinerii care au o anumită pregătire deja și care nu uh, au un loc de muncă, care nu urmează cursuri universitare, care nu se află, uh, nu urmează niciun curs, alt curs de pregătire și formare. Este important așadar să ne adaptăm și la această filieră de pregătire. Un uh, alt punct care mi se pare important și care nu e suficient scos în evidență în regulamentul actual e următorul. Regiunile trebuie să beneficieze de un rol cât se poate declar pentru că sunt atât uh, beneficiari cât și autorități de gestiune. Iată de ce este important ca în textul legislativ să se menționeze acest lucru în mod explicit pentru a nu uita în cele din urmă pentru fondurile structurale. Politica regională, practic fondul regional și fondul social reprezintă uh, cele două picioare ale unei politici regionale. Cred de asemenea și cred că cu toții am putea fi de acord că salutăm dorința Comisiei de a simplifica cadrul normativ și pentru a lucra pentru a atinge obiectivele Fondului Social European în dovadă de eficiență sporită. De asemenea, un lucru care se aplică tuturor fondurilor, Comisia creează o legătură și mai directă între semestrul european și investițiile în fondul social european. Și aici ne aflăm în fața unei serii de obiective. Avem pe de o parte o serie de tabele de referință, aș putea să le spun. Vorbim de semestrul european, de recomandările specifice de țară, de reformele structurale, toate care uh, la oaltă alcătuiesc, practic, cadrul în care trebuie folosite diferitele fonduri, depinzând firește de abordarea fiecărui program operațional. După care avem două entități eh, principale pentru că îi aparțin Fondului Social European, ce anume, pe de-o parte, prioritățile desemnate pentru tot bugetul alocat fondurilor structurale, pe care le-am amintit deja. De asemenea, în cadrul specific al eh, Fondului Social European, trebuie să adăugăm aici trimiterea la pilonul social european. Acesta reprezintă integrarea acestor uh, obiective ale fondului nostru. Bineînțeles, planurile, planul operativ, operațional național și planurile operaționale regionale trebuie să rămână în cadrul acestor uh, structuri, pentru că toate obiectivele noastre se bazează pe un calendar care trebuie să țină cont de faptul că la nivelul regiunilor trebuie să reflecte calendarul concret ale teritoriilor. De asemenea, vorbim de o cotă de 5%, așadar una importantă care trebuie alocată incluziunii sociale. Avem așadar, pe de-o parte, politicile tradiționale active de, pentru câmpul muncii și de formare și, pe de altă parte, integrarea, incluziunea socială care reprezintă, într-o anumită măsură, cota care face trimitere la pilonul social, așadar domenii mai specifice ale incluziunii sociale, la care trebuie să adăugăm o cotă de 2 până la 4% pentru acele persoane care trăiesc în condiții defavorizate. Un alt subiect important, însă, pe ansamblu, constatăm că aproape 30% din resursele totale ale fondului au fost alocate unor politici care, firește, sunt uh, importante, însă nu se numără printre obiectivele tradiționale ale Fondului Social European. Acest lucru presupune, firește, un uh, politic uh, um, important. Queste sono le, le prime osservazioni diciamo, eh, da un lato io credo che noi possiamo... Pe de o parte, cred că ne putem pune de acord asupra faptului că avem niște obiective noi, care decurg din constatările realizate, chiar și în dezbaterea anterioară am văzut. Suntem într-o situație deosebit de dificilă, Uh, pentru o majoritate a populației europene. Mă gândesc la cei mai defavorizați. Uh, ajutorul pentru toate tipurile de asistență socială trebuie sporită și apoi avem și provocări mai tradiționale. Mă gândesc la fondul social, care știm se orientează mai mult spre formarea lucrătorilor, o provocare uriașă, aș spune, și în acest sens preocuparea în ce privește calendarul și buna coordonare cu celelalte fonduri, cu celelalte instrumente de reglementare a celorlalte fonduri, e ceva ce trebuie luat în considerare. Dar trebuie să ne gândim mereu la cooperare. Există și obiective mai generale care uh, uh, trag la cântar, nu doar obiectivele tradiționale cu care noi ne-am obișnuit. Pentru noi, dar și pentru autoritățile de implementare, asta reprezintă o provocare care uh, ne face să tremurăm. În orice caz, o colosală provocare. Iată, acum raportorii noștri principali au reamintit acest lucru. Înainte de a încheia, eu cred că ar fi bine să avem idee despre resurse, resursele globale din CFM. E ceva deosebit de important ce ne va permite să înțelegem în ce fel vom putea funcționa la fiecare din fondurile individuale despre care vorbim. E adevărat că ni se cere tot mai mult să facem față unei uh, întregi palete de uh, provocări. Mulțumim, doamnă Bresu, pentru observații. Îmi cer scuze. Încă un lucru. Termenele, calendarul. Cum uh, ați spus și dumneavoastră, ar trebui să fiu în măsură să uh, Uh, trimit înainte de vacanță un proiect de text colegilor cu o primă propunere de amendare a textului regulamentului, așa încât să putem mai apoi, uh, la toamnă, să avem un text uh, de discutat în comisie și să putem propune un termen de depunere a amendamentelor. Dar colegii vor primi, dacă și colaboratorii comisiei vor contribui, uh, repet, veți primi din timp uh, um, un text înainte de vacanță ca să aveți așa un cadou de vacanță. Mulțumesc, spune președinta. Ne-ai oferit o imagine foarte clară asupra subiectului și mi se pare mie că ești aproape gata cu viziunea ta asupra acestui proiect de aviz. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Și începește calendarul, azi la uh, ședința coordonatorilor am discutat acest lucru și avem deja o imagine foarte clară a calendarului, cel puțin la Comisia Regii. Acum îi dau cuvântul domnului Hedman ca raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Na wstępie chciałbym podziękować Komisji za propozycję rozporządzenia na temat Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Țin să mulțumesc Comisiei pentru această propunere de regulament. Uh, și versiunea actuală și versiunea propusă vorbește de um, locuri de muncă de calitate, condiții de calitate pentru crearea de locuri de muncă. Toate acestea fac parte din politica de coeziune și contribuie la o creștere durabilă și o utilizare corespunzătoare a resurselor europene. Propunerea legislativă în ce privește FSE Plus se referă la integrarea resurselor financiare din instrumente care până acum au fost gestionate în mod uh, distinct, în mod separat. E un aspect evocat deja de uh, doamna Breso, FSE, FSE+, FSE pentru tineri, uh, ajutorul pentru cei mai defavorizați, inovația socială, dar e vorba și de programe uh, ce se adresează uh, grijilor de sănătate. E important ca, mm, grație acestei concentrări, să simplificăm lucrurile, mai ales în ce privește utilizarea de către beneficiari. Dar va trebui să examinăm acest lucru foarte atent ca să vedem dacă lucrurile merg destul de departe, dacă e o soluție optimală. Oricum, ă, mulțumesc Comisiei de a nu fi evocat doar niște procente. Iată ce ne permite să garantăm transparența în ansamblu. Și în ce privește avizul Comisiei noastre regi. Există două linii uh, bugetare de 400 de milioane, respectiv 200 de milioane pentru inițiativele comune transnaționale în domeniul formării și ocupării. Ei bine, vedem astfel că noua propunere a Comisiei încearcă să lege lucrurile dintre aceste instrumente financiare și semestrul european, astfel încât să existe o monitorizare a recomandărilor făcute și nu mă gândesc și la pilonul social, ceea ce corespunde cu recomandările pentru fiecare țară. Ce nu e limpede e că nu știm care vor fi finanțările pentru aceste sarcini specifice, după părerea mea, ar fi bine să precizăm, să se precizeze aceste lucruri. Oricum, și în termen general, putem spune că propunerea Comisiei merge în direcția cea bună, un bun punct de plecare și sper ca în colaborare cu doamna raportor Breso să putem să prezentăm un document de calitate ce să fie o contribuție pozitivă pentru negocierile care vin. Nu văd pe nimeni de la ECR în sală. Următorul raportor din umbra, domnul Van Miltenburg, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu nu sunt uh, mai degrabă mulțumit cu propunerea comisiei pentru că e crucial să nu uităm nici în această comisie că nu vorbim doar de a investi în BRICS, în cercetare, în lucrări de restaurare ale patrimoniului nostru cultural, dar și, și în special aș spune eu, este foarte important să, investăm, să investim în oameni, în capitalul uman din Uniunea Cred că propunerea Comisiei ameliorează multe comparativ cu uh, Fondul Social European uh, în vigoare. E, se stabilește o legătură mai strânsă cu semestrul european, ceea ce e un lucru bun și toate grupurile sunt de acord. Trebuie să mă repet, uh, adesea în această comisie, dacă ameliorăm economia, dacă reformăm economiile, atunci putem uh, face mai mult cu mai puțin bani și până la urmă asta înseamnă să obținem rezultate, adică reforma pieței forței de muncă, așa încât nu doar să formăm oamenii, ci până la urmă să ne asigurăm că își găsesc fiecare un loc de muncă adecvat. Apoi, sunt uh, gândat și de fuziunea propusă a celor cinci programe evocate, care momentan sunt accesate separat. Cred că o abordare prin FSE Plus va fi mai flexibilă, mai rapidă, mai eficace și ne va duce la a crea mai puțină birocrație. Spre regretul meu, există un punct care nu a fost preluat, și anume în exercițiul de mainstreaming, ehm, acesta nu a fost extins și la fondul de ajustare la globalizare. Personal, dar um, și o mare parte a grupului ALDE și-ar dori ca acest fond să fie uh, de asemenea integrat în FSE+. Altfel, e o ocazie ratată când vine vorba de simplificare și sporirea eficacității. Apoi, aș vrea să mai spun că eu sper ca fuzionarea tuturor acestor programe să nu fie doar una cosmetică, uh, și dacă ne uităm la regulamentul propus, există uh, capitole diferite, prevederi, dispoziții diferite și noi ar trebui să ne asigurăm că vom găsi sinergii reale cu alte programe, bună oră, cu uh, Orizont 2020 sau cercetarea în domeniul sănătății. Și, în fine, un ultim punct, bugetul pentru capitolul sănătate, tocmai, din punctul meu de vedere, e un buget uh, mai scăzut decât programul curent pentru sănătate și asta e surprinzător, pentru că vorbim tot mai mult de cooperare transfrontalieră, chiar și în domeniul sănătății și reforma în investiții din sectorul de sănătate trebuie luată în calcul. Ne-am așteptat deci la un buget sporit pentru un program european de sănătate. Uh, statele membre trebuie să se asigure nu doar că oamenii sunt uh, formați, ci și că sunt sănătoși. Dar poate comisia ne poate aduce clarificări pe acest punct. Vă mulțumesc foarte mult, președinta. Mulțumesc, doamna Vana. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi uh, în limba germană. Reprezint pe colega mea responsabilă pe acest dosar și care e absentă. ESF rămâne instrumentul cel mai important pentru a atinge oamenii. În ce privește funcționarea ESF, Fondul Social European Plus, pentru că vizează numeroase fonduri, fondul pentru tineri, fondul pentru ocuparea uh, forței de muncă, fondul pentru persoane defavorizate, fond, uh, programul pentru ocupare și inovare sociale și programul pentru sănătate. Oricum trebuie să ținem cont de faptul că acestea nu trebuie să fie în, în defavoarea programelor mai mici verzi salută faptul că există o legătură um, între obiective și măsuri și atinge pragul de 25%, peste pragul actual de 20%. Pentru asta am luptat foarte mult în uh, mandatul actual. În plus, 10% este, din fondul este prevăzut pentru măsuri menite să sprijine tinerii din statele, membre. statele membre și obiectivul pentru statele membre ca anume un anumit procentaj din resursele Fondului Social European plus trebuie investite în, în persoane cu, pe persoane defavorizate, ni se pare o, o inițiativă bună. Firește, nu e nicio surpriză pentru că avem o atitudine critică față de legătura strânsă cu semestrul european cât și legătura cu recomandările specifice de țară. Nu uh, putem accepta acest lucru. Principiile orizontale, egalitatea de gen, cât și uh, egalitatea de șanse, cât și nediscriminarea, care uh, se află la, în propunere la articolul 6 și care a fost reintroduse în uh, regulamentul uh, FS+, ni se pare foarte bine și sperăm să nu se dilueze aceste principii orizontale la negocierile viitoare cât uh, același lucru se aplică și principiului uh, parteneriatului care a fost ușor diluat uh, în Fondul Social European, de pildă, în cazul uh, actorilor societății civile. Noi, verzii, vom avea uh, vom veghea ca principiul parteneriatului să rămână în continuare respectat în toată amplitudinea sa. Mulțumesc! Thank you, Ms. Demato. Mulțumim, domnul Demato. Doamna Demato, mulțumesc, doamnă președinte. Volevo far notare che in realtà questo uh, presunto aumento. De fapt, acest 4% din fondul social nu reprezintă o sumă mare, deoarece vorbim de o regrupare a mai multor fonduri. Prin urmare, ar trebui ca și comisia să acorde mai multă atenție. E adevărat, există o concentrare tematică și văd că um, lupta împotriva sărăciei, um, pilonul social ar trebui să reprezinte 25%. Noi recunoaștem că suntem în fața unei urgențe absolute care merită o reacție coordonată. Dacă luăm datele statistice ale țării mele, cel puțin, vorbim de 100 de milioane de persoane care uh, sunt în uh, sărăcie gravă. 1.700.000 s-au adăugat anul trecut, 7% din familiile italiene trăiesc sub pragul <clears throat> sărăciei. Iată de ce. E foarte important <clears throat> ca țări precum Italia, Grecia, Mm, să aibă um, acel uh, venit minim cetățenesc pe care nu îl au încă. Aș reveni și asupra uh, legăturii dintre FSE Plus și semestrul european. La considerentul 21 citim că pentru a obține alinierea prevăzută, statele membre trebuie să prevadă o sumă adecvată pentru Fondul Social European Plus și așa mai departe, cu recomandări specifice pentru fiecare țară, inclusiv în cadrul provocărilor structurale care trebuie să abordate prin niște investiții plurianuale. Investițiile în infrastructură sunt o temă ce se regăsește în articolele 7, respectiv 11, apoi. La articolul 15 se arată că Comisia Europeană nu are doar puterea de a obliga statele membre să revadă și modifice programele operaționale, așa că să fie aliniate <clears throat> cu recomandările specifice, ci și în manieră unilaterală ele pot suspenda plăți în anumite programe. Iată de ce eu doresc precizări ce înțelege Comisia prin recomandări specifice pertinente. Recomandările vizează, deci, propuneri structurale și aș lua un exemplu. La mine în Italia, anumite recomandări specifice pentru țară pentru anul 2018 vizau reducerea ponderii pensiilor în cheltuielile publice, așa încât să se creeze spațiu pentru alte tipuri de cheltuieli sociale. Ori pentru noi e inacceptabil. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinta. Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt. Acestea au fost, deci, observațiile, comentariile raportelor și raportelor din umbră. Acum dau cuvântul Comisiei Europene. Doriți să interveniți? Doamna de Monti, vă rog. Very much, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc uh, raportoarei și raportorilor din umbră pentru reacțiile pozitive pe marginea propunerii Comisiei în privința FSE+. La ora actuală suntem în curs de a face o serie de prezentări tehnice adresate membrilor Parlamentului și Comisiei Ocupare. Comisia este foarte deschisă. Așteptăm să luați legătura cu noi dacă doriți unele lămuriri de natură tehnică nu e vorba de vreo propunere care să răstoarne totul cu susul în jos. E vorba și de fuzionarea anumitor programe și probabil este nevoie de unele explicații mai detaliate. În ceea ce privește legătura FSE cu semestrul european și recomandările specifice de țară, trebuie să spun, Comisia a dorit ca aceste două procese să fie încă și mai strâns legate, dar fără să pună în pericol beneficiile și obiectivele fiecărui proces în parte. Așadar, construim o punte între cele două, dar fără a pune în pericol nici politicile legate de investiții, nici semestrul european, care are propriul său uh, proces de discuții politice cu statele membre. De ce nu am fixat vreun uh, procent uh, clar pentru um, resursele alocate um, recomandărilor specifice de țară? Ei bine, tocmai pentru a lăsa o marjă de manevră pentru discuțiile uh, pe marginea programelor operaționale cu statele membre și anume discuții pentru a vedea exact care sunt uh, resursele din FSE Plus care vor fi investite în anumite zone prioritare. Dacă nu am fi făcut acest lucru, probabil că mm, am, comisia ar fi fost uh, văzută drept a pune o cămașă de forță pentru a rezolva o problemă minoră. Deci avem discuții cu Consiliul pe de o parte și cu uh, Parlamentul pe de altă parte Salutăm entuziasmul dumneavoastră și angajamentul în discuții și așteptăm cu nerăbdare să continue schimburile între noi. Vă mulțumesc. Iată așadar un mesaj important și anume Comisia este discusă, dispusă să și deschisă uh, discuțiilor și uh, dispusă să vină cu noi informații. Domnule Van Nistelrooy, ați, ați întârziat. Da, stăteam pe hol și mă gândeam cum să răspund la toate cele. Dar m-am întors. Recunosc că tot aud această preocupare, o preocupare care este și una mea personală, și anume legătura dintre semestrul european, FSE Plus și așa mai departe. Dar problema este legată de uh, nivel, nivelul propriu-zis. Să vă dau exemplul propria mea țară. Fondul social a fost însărcinat, uh, a fost încredințat ministrului de afaceri sociale care îl gestionează. și a fost un proiect pilot uh, care l-a mm, dat la nivelul regiunilor și s-a încercat o aliniere cu FEDER încercând să se atingă mai multe lucruri dintr-un foc. Și la conferința de la Sofia, de altfel, s-a tot dat glas temerii în privința faptului că politica actuală ar putea duce la și mai multă centralizare. Pentru că o mare parte din aceste fonduri sociale, de fapt, vizează multe dintre alte domenii. Deci, s-a tot pomenit despre subsidiaritate și asta pe bună dreptate. S-a vorbit foarte mult despre subsidiaritate la discuția precedentă cu președinția austriacă. Uh, Mulți zic, da, noi am fost la ministrul, Ministerul Ocupării și am obținut uh, fonduri de la Europa. Dar totuși să fie clar că aceste fonduri de fapt nu sunt puse la dispoziție de către ministerele naționale, ci de către Europa. E pentru prima oară că te aud spunând că n-ar trebui urmat un exemplu din țara ta. Doamna Bresu are cuvântul acum. Ai <laughs> agree with Da, sunt de acord cu domnul Van Nistelrooy. Da, e o lucru care mă îngrijorează și pe mine. Da, trec acum la italiană. Într-adevăr, aceasta este îngrijorarea Cred că toată lumea e de acord că e nevoie să coordonăm politicile regionale de dezvoltare și politicile pentru ocuparea forței de muncă, cât și politicile de formare, alinindu-le la recomandările generale ale semestrului european, ale recomandărilor specifice de țară, însă în acest fel riscăm să renaționalizăm fondurile și să separăm fondul social european de fondul de dezvoltare regională. Aceasta este principala îngrijorare și veți vedea acest lucru și în amendamente. Noi întotdeauna reamintim uh, principiul că aceste politici se pot defini în uh, planul național și e clar că trebuie definit acolo. După care însă gestiunea concretă a fondurilor și politicile punctuale nu se pot face decât la nivel regional, mai ales în țările de mari dimensiuni. Acolo e imposibil să ne închipuim politici pentru ocuparea forței de muncă identice peste tot. Și ar fi deosebit de grav ca în contextul în care sporesc diferențele între regiuni, noi să renaționalizăm uh, resursele și politice, politicile. Iată o îngrijorare care reiese încă de la începutul textului și o îngrijorare pe care noi o adresăm comisiei. Și am vrea să primim uh, asigurări în acest sens. Eu am spus, uh, am afirmat cu prudență, acest lucru nu se e principala îngrijorare. Asta nu înseamnă însă că nu e pertinent să se țină cont de cum evoluează dezbaterea actuală la nivel european referitor la felul în care țările, la nivel individual, pot aplica o serie de pot urmări politici de dezvoltare și pot aplica politici de incluziune socială, așa cum a spus colega Amato, așa cum s-au pus în aplicare în diverse state membre. Însă acestea nu trebuie să însemne o renaționalizare a fondului de dezvoltare socială care, după cum spuneam, reprezintă celălalt picior ale, al politicilor regionale și fără acest picior uh, politica regională, de altfel un obiectiv al politicii de coeziune al Uniunii, nu ar putea să se concretizeze. Nu ne putem închipui politici inovatoare în diferite domenii fără adaptarea resurselor umane Înainte de toate, politicile vizează oamenii. Dacă aceștia nu sunt pregătiți să execute politicile, acestea vor eșua. E un subiect așadar foarte important. Mai mulți colegi au făcut observații de care vom lua notă de fondul de ajustare la globalizare, de pildă, deși nu face parte din pachetul de ansamblu. E clar însă că e un uh, punct care presupune o adaptare activă a politicilor de ocupare a forței de muncă. Trebuie așadar luat în calcul. cât și egalitatea de gen, care, dacă nu mă înșel, nu a fost uitată. Nu reamintisem din considerente de, din dorința de a fi succintă, însă, într-adevăr, mi se pare că 15% este alocat politicilor pentru tineri, un procent important, pentru că noi reunim aici uh, experiența acumulată cu garanția pentru tineret și cred că a introduce garanția pentru tineret în uh, Fondul Social European Plus reprezintă tocmai uh, avantajul de a folosi experiența trecută, acumulată, dându-i însă o structură. Încadrând garanția pentru tineret în filonul principal al politicilor se vede deja din punct de vedere structural că există o problemă a șomajului în rândul tinerilor în cadrul problemei generale a nivelului ridicat de șomaj în multe țări din Uniunea Europeană. Dar oricum șomajul în rândul tinerilor e uh, unul considerabil. Iată de ce garanția pentru tinere trebuie să devină un element important al noii politici sociale. Mulțumesc! Thank you. Uh... Și eu vă mulțumesc. Ne oprim aici cu acest uh, prim schimb de opinii. Vă așteptăm uh, proiectul de aviz pentru 13 septembrie. Mulțumesc foarte mult pentru exprimarea unor poziții foarte clare și de altfel doamne Breso pentru pregătirea primului proiect de raport. Continuăm cu ordinea noastră de zi report în privința misiunii ad hoc la Washington și Boston. Domnul Omarje ne-a vorbit deja despre această delegație. Trecem la aprobarea deciziilor coordonatorilor. Observații? Nu, vă mulțumesc. Deci se consideră că acestea sunt adoptate la diverse. Nici la diverse nimic. Următoarea noastră întrunire va avea loc în luna septembrie, în data de 3 septembrie. Le mulțumesc interpreților pentru activitatea lor pe care o salut. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o vacanță de vară minunată care să fie fericită, veselă și însorită.